Domnilor și domnilor, trecem acum la voturi. Sesiunea de vot va fi împărțită în două părți. Uh, prima parte până la ședința uh, oficială și cea de-a doua parte după acest moment deosebit de uh, oficial. Trecem la politica de coeziune. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Omaie cu privire la regiunile ultraperiferice, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Toerer. Vot unic. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul de Bacher acum. Are cuvântul raportorul. Domnule de Bacher, puteți interveni. Thank you, Chair. Dear colleagues, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cer în numele ALDE respectarea regulii 177 care permite amânarea votului. Vă rog să interveniți pentru această solicitare. Cine e în favoarea, cine vrea să intervine în, în favoarea acestei solicitări, vrea cineva să vorbească împotriva acestei solicitări? Nu, atunci trecem la vot. Cine e pentru această solicitare? Cine e împotrivă? Abțineri. Prin urmare, se adoptă. Așadar, raportul, votul asupra raportului este amânat. Trecem la raportul Sala Franca. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la raportul Weber, acordul cu privire la dialogul politic uh, cu Costa Rica, etc. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la raportul Pervonș Perez, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Vo raportul a fost adoptat. Trecem acum la raportul cu privire la TVA-ul comun. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Hübner. Vot prin apel nominal. Cine e pentru? Spune domnul președinte. Nu-mi cer scuze, spune domnul președinte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la al doilea raport al doamnei Hübner cu privire la Maiot. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Gomez. Nu avem vot uh, prin apel nominal. Cine e pentru raport? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri. Raportul se adoptă. Trecem la al doilea raport al doamnei Gomez. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă un alt raport al doamnei Gomes. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Renate Zomăr. E vorba despre acordul UE-Turcia. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. stimate coleg, domnule Gallagher. The next vote on extension. Următorul vot pentru extinderea articolului 147. Aș dori să cer deputaților să voteze împotriva acest, împotriva, pentru că este încă un atac la adresa limbii noastre materne irlandeză. Begründet această îngrijorare este neîntemeiată, prin urmare trec la votul prin apel nominal. Nu. Îi dau cuvântul doamnei Tomașec. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedavajući, željela bi se... Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să invoc articolul 146, aliniatele 1 și 2 din regulile de procedură și aș dori să mă opun propunerii de a extinde aplicarea articolului 147 din regulile de procedură la aliniatul F. Se vorbește despre încă o întârziere în aplicarea folosirii limbii croate în această instituție. Acest lucru înseamnă că limba croată, în ciuda faptului că este limba oficială, va fi tratată ca o limbă de importanță secundară. Nu pot accepta asta pentru că la un an după aderarea Croației și până se reunește noul Parlament, um, se dă suficient timp pentru a se prevede mijloacele de aplicare completă a limbii croate și această temere este neîntemeiată. Am verificat și, prin urmare, trecem la votul prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Casini. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1 devine caduc. Trecem la amendamentul 4, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Trecem prin urmare la raportul per ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul El Cadraui. Vorba despre spațiul feroviar european avem 68 uh, de amendamente ale comisiei, vot prin apel nominal, s-a, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Vă rog să ridicați mâna pentru. Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32, uh, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Bine. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 37, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Amendamentul 47, din nou două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 74, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 80, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 51 și 91 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 93 până la 95, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96, 96 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 devine caduc. A fost evident rezultatul. Trecem la 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 123. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul amendament este caduc. 123 CP, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Amendamentul 100. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 și 125 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Se adoptă, spune domnul președinte. Bine, bine, bine, verificăm. Votul s-a închis. Respins. Vă rog frumos, ridicați mâinile 102 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la 68. Amendamentul comisiei. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotrivă,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 Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 82. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 89 pentru împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 118. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul asupra propunerii comisiei. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la votul asupra rezoluției legislative. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Îl felicit pe domnul raportor. Iar acum, ședința se, sau sesiunea de vot se suspendă. Vom avea o ședință formală cu președintele Republicii Cehe.